Sunt unele lucruri care au lipsit din acest punct de vedere în proiectul acesta și poate că aici mai puteți lucra un pic în etapele următoare. Mulțumesc. Domnul președinte.